Urmează explicațiile de vot. Pe marginea uh, proiectului de buget pentru 2010 uh, și dau cuvântul colegului Hennen. Mulțumesc, domnule președinte guvernele naționale trebuie să-și reducă bugetele și toate circumscripțiile și toți alegătorii noștri încearcă, încearcă să facă economii la ei acasă. Ce tipic este că Uniunea Europeană își crește bugetul în aceste situații. Acest lucru va avea consecințe concrete și fiscale în statele noastre. La noi, de exemplu, vor crește contribuțiile cu 60% în următoarele luni. Ca să plasez totul în context, la ultima conferință a partidului nostru, noi am promis că vom face 7 milioane de lire economii la toate uh, cheltuielile, toate rubricile de cheltuială și trebuie să ne reducem contribuțiile la bugetul Uniunii Europene. Știți că este fals că se spune că aceste fonduri sunt stimulente pentru criza economică. Nu este adevărat. Noi luăm bani din buzunarul cetățenilor ca să finanțăm birocrația. Iată acum uh, cum funcționează de fapt Uniunea Europeană. Numai ca să-și plătească angajații, de aceea se sporește buget, mereu bugetul. Mulțumesc. Iar acum, doamna Doț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu doresc să spun că am sprijinit proiectul de amendament 732 și 733 și e păcat că uh, Parlamentul nu le-a sprijinit. Salut orice măsură care finanțează programe de planificare familială care uh, includ proiecte de um, avorturi și proiecte de sterilizare De asemenea, sunt împotriva măsurilor adoptate măsurilor uh, din uh, Asia care uh, promovează selectarea copiilor înainte de naștere. Aceste măsuri sunt acțiuni pozitive pe care Uniunea Europeană le acordă acestor țări. Mulțumesc, doamnă Doți. Au fost explicațiile de vot pentru proiectul general de buget 2010. Trecem acum la raportul Surian. Doamna Roitova are cuvântul. Pane předsedo, já bych chtěla také vyjádřit. Mulțumesc. Eu vreau să spun că sunt decepționată de faptul că astăzi nu am reușit să votăm pentru ajutorul pentru dezvoltare. Eh, banii europeni nu vor putea să fie utilizați pentru activități cum sunt eh, planningul familial și eh, împotriva sterilizării, de pildă. Eu uh, sunt împotriva politicii din Asia în care femeile sunt obligate să uh, facă avort atunci când fătul urmează să fie o fată. Votul de astăzi al comuniștilor, socialiștilor, au blocat uh, această sumă pe care noi trebuia să o avem prevăzută în buget. Mulțumesc doamnei uh, Roitova, iar uh, urmează acum domnul Bolciu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă examinați amendamentele, veți vedea că în foarte multe dintre ele, o parte a textului schimba complet textul întregii moțiuni. Este vorba despre respingerea unei moțiuni inițiale referitoare la buget și, de asemenea, este vorba și despre o Uniune Europeană finanțată din ce în ce mai mult la modul neoliberal. Însă Parlamentul a decis să respingă această, acest amendament. Astfel a dovedit că n-a învățat mai nimic din criza prin care am trecut în ultimii ani și uh, iată că nu a învățat nimic nici măcar din uh, ce înseamnă o piață liberalizată pentru că ea a dus la situația cu care ne confruntăm astăzi. Aș spune că nu putem continua pe această cale. Dacă vă uitați la bugetul Uniunii Europene, veți vedea că este un buget guvernat de neoliberalism, guvernat de aceste reguli și mă tem că este în defavoarea populației Uniunii Europene. Deci, se pare că continuăm pe aceeași cale. Mulțumesc, domnule Bolcio. Domnul Golniș. Domnule președinte, în momentul în care Uh, programe diverse care vizează comunicarea, reeducarea și educarea unor populații au fost uh, foarte mult finanțate. Conform unui artificiu de procedură am uh, privat producătorii de lat de ajutoarele pe care le așteptau. Într-adevăr, au fost prezentate două amendamente, 812 și amendamentul 70. Amendamentul 812, care avea sprijinul Consiliului doar pentru 300 milioane de euro, amendamentul 70 de, eh, pentru 600 de milioane de euro. E clar că amendamentul 70 ar fi trebuit votat primul și de altfel textul e foarte clar în acest sens. Articolul 61, aliniatul 2 din regulament stipulează acest lucru. Dacă două sau mai multe amendamente care se exclud mutual se aplică aceluiași fragment de text, cel care se îndepărtează cel mai mult de textul inițial are prioritate și trebuie votat primul. Raportorul a invocat regula, un regulament neoficial, însă să, totuși regulamentul oficial are prioritate în fața regulamentelor neoficiale și am uh, folosit acest artificiu pentru a declara caduc acel de-al doilea amendament care uh, majora fondul la 600 de milioane. Mulțumesc! Următorul la raportul Manca cu proiectul general de buget 2010. Doamna Plinkeviciu are cuvântul. Aș Mulțumesc. Aș vrea să vă spun că am votat pentru bugetul 2010 pentru că ă, fondurile care sunt prevăzute aici vor ușura situația cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, mai ales a celor care se află într-o situație dificilă datorită crizei economice și financiare. Este foarte important pentru perioada următoare. Noi trebuie să ținem seama de nevoile sociale ale oamenilor. Am votat de asemenea în favoarea fondurilor care urmează să creeze și să salveze locurile de muncă pe piață. Este foarte bine că am prevăzut fonduri inclusiv pentru sectorul uh, alimentar. Grupul Social-Democrat a avut uh, propuneri în acest sens și este foarte bine că aceste fonduri vor fi alocate. Mulțumesc doamnei uh, Plinkeviciu. și urmează colegul Van Dalen. Voorzitter, ik heb tegen de begroting gestemd omdat... Domnule președinte, eu am votat împotriva acestui raport pentru că la toate posturile s-au crescut fondurile Asta în momentul în care în toate statele membre se uh, duc uh, lupte de uh, reducere a bugetelor. Nu știu de ce se întâmplă acest lucru. În statele membre se reduce finanțarea, iar aici totul crește. Se cresc salariile funcționarilor și nu numai salariile, ci și alte indemnizații, de exemplu cheltuieli de birou, cheltuieli telefonice niciun deputat nu are obligația de a justifica cum folosește acești bani. Este practic un cec în alb pe care îl acordăm ca să folosesc o imagine tipic olandeză. Este un cadou de Moș Nicolae sau de Crăciun. Trebuie să punem capăt acestei situații și de aceea eu am votat împotriva bugetului. Sper că și colegii mei se vor gândi la folosirea acestor 242 de euro pe care i-au primit pur și simplu cadou. Mulțumesc atât despre raportul Manca. 2007. Înainte, de, acum prima colegă, doamna Morvai. Éppen elnök úr, természetesen megszavaztam. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că am votat pentru măsurile care au fost propuse pentru a corecta criza din sectorul lactatelor. Am sprijinit aceste măsuri și aș dori să subliniez încă o dată că ce acordăm acum e vorba de un minim. Nu e nici măcar suficient pentru a îndrepta întreaga situație. Mă întreb dacă nu ar fi fost mai bine până la urmă să votez împotrivă. Trebuie să spun că sunt revoltată pentru că uh, am uh, pus trei întrebări și nu am primit nicio întrebare. Prima întrebare vizează Uniunea Europeană. Ce intenționează să facă Uniunea Europeană în legătură cu această criză? trecem de la o criză la alta. Uh, că vorbim despre sectorul lactatelor sau de alte sectoare, sunt crize repetate. Ce intenționează Uniunea Europeană să facă? Ce învățăminte a tras de pe urma acestei catastrofe, de pe urma acestor crize care afectează foarte multe gospodării, viața multor familii? Prima întrebare. A doua întrebare pe care aș fi dorit să o pun domnului comisar, cum am fi putut să distribuim în mod echitabil între statele membre? Mă întreb dacă nu am fi ar fi fost mai bine să ne asigurăm că micii fermieri primesc uh, bani în primul rând, pentru că până la urmă existența lor e în joc. A treia întrebare înspre statele membre, ce doriți să faceți în legătură cu discriminarea față de statele membre și situația lor de pe piață? Mulțumesc! Doamna Iara acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face trei observații în legătură cu uh, decizia privind sectorul Uh, lactatelor. În primul rând, salut faptul că acum dorește Comisia să reacționeze mai rapid la toate tulburările și irregularitățile care vor apărea pe piața laptelui, uh, sprijin ideea de a acorda subvenții fermierilor din acest sector. Va trebui să folosim împreună timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a ne pregăti pentru perioada care va urma după ce se va renunța la cotele pentru uh, producția de lapte. Trebuie să ne punem întrebarea cum vor reuși fermierii noștri să își gospodărească domeniul după 2015. Cred că pregătirea încă este insuficientă. Aici constă, din punctul meu de vedere, problema cea mare. Mulțumesc, doamna Roitova, din nou susin eh, domnule președinte. Susțin pe deplin extinderea sferei de aplicare a articolului șase pentru produsele lactate. Astfel vom putea să avem o reacție flexibilă la schimbările de pe piața mondială a lactatelor și eh, concurența nu va fi afectată. Însă am îndoieli în ceea ce privește eficiența răscumpărării cotelor prin fonduri de la bugetele statelor membre, pentru că nu toate statele membre au posibilitatea de a finanța o astfel de măsură. Eu cred că competitivitatea agricultorilor noștri va fi afectată de această măsură și concurența în sine. Eu, ca deputată din Republica Cehă, vă spun că aș prefera ca aceste cote să fie finanțate de la bugetul Uniunii Europene, pentru ca toate statele membre să aibă acces egal. De aceea m-am abținut la vot. Mulțumesc doamnei Roitova, domnul Sikierski acum. Doamnelor și domnilor, după luni de dezbatere de agricultură, după protestele fermierilor din diversele state membre, am adaptat acest sprijin suplimentar pentru uh, producătorii de produse lactate. Însă nu este suficient pentru că ei au pierdut foarte mult Mulți se află în pragul falimentului. De asemenea, și reputația Uniunii Europene a fost uh, subminată. Mă întreb de ce Comisia Europeană a răspuns atât de târziu, dacă nu există o monitorizare a pieței semnele uh, funcționării pieței nu sunt foarte pozitive. Aceste acțiuni sunt, uh, sosesc cu întârziere, deci ele sunt mai uh, costisitoare și cred că ar trebui să tragem învățăminte de pe urma acestei situații. Trebuie să stabilizăm piețele pe termen lung pentru această producție pe termen lung, care nu e deloc ușoară. E datoria noastră față de lucrători. Mai există alte două explicații de vot. Este vorba de eh, membrii noi ai Parlamentului. Conform articolului 170, explicațiile de vot nu mai pot fi solicitate în, în momentul în care a început deja prima explicație pe marginea unui raport. În mod excepțional voi da cuvântul și noilor colegi, dar eh, aș ruga să eh, încercați să vă informați în legătură cu acest regulament, pentru că, de fapt, trebuie să uh, procedăm la fel cu toată lumea. Colegul Kelis. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înainte aș vrea să spun că sunt mulțumit de faptul că a trecut uh, bugetul de astăzi pentru industria laptelui, pentru că uh, noi va trebui să acționăm în cadrul limitelor acestui buget. Ar fi foarte bine să avem și mai mulți bani în acest domeniu, pentru că uh, viitorul va fi uh, dificil. Interpretarea în limba engleză de astăzi uh, a avut unele greșeli uh, și mi-e teamă că uh, domnul Busec a vorbit poate prea repede dar uh, s-au făcut unele greșeli în ce privește cifrele. 444 a fost prezentat ca fiind 445. Dacă asemenea deficiențe apar frecvent, uh, putem să greșim de asemenea 908 și 909. A fost poate o dificultate și o greșeală electronică. Mulțumesc domnului coleg Căles, domnul Kalinowski acum panie przewodniczący! eu am votat pentru amendamentul la acest regulament însă am unele îndoieli deoarece sistemul nou de penalizări ar trebui să intre în vigoare la 1 aprilie. Eu am votat în orice caz pentru, deoarece această modificare dă o șansă de uh, susținere a uh, agricultorilor, producătorilor de lactate cu 280 de milioane de euro și putem spera că astfel se va termina perioada cea mai grea pentru ei. Rămâne întrebarea care va fi viitorul producției de lactate în Europa și mai ales cum va funcționa sistemul de cote. Pe de o parte, avem o propunere de a spori cotele, însă, pe de altă parte, există și propunerea de a le reduce. Eu sunt pentru extinderea cotelor. Încheiem aici declarațiile pe marginea acestui regulament în 2007 și ajungem la dosarul privind relațiile externe. mulțumesc, domnule președinte. Filozoful Descartes spunea că simțurile noastre pot fi manipulate de către un adevărat demon. Și câteodată când uh, ascult aceste rapoarte, mă gândesc că suntem, uh, locuim acest uh, univers cartezian, o lume în care Uniunea Europeană apără doar uh, democrație, libertate și democrație și încearcă să le uh, extindă dincolo de zidurile sale. Dar să vedem ce face în exteriorul acestor ziduri. Uh, susține tirania de la Beijing și izolează uh, Tivanul. Uh, de asemenea, îi persecută pe uh, dizidenții din Cuba. Îl susține pe Ayatollah uh, iranian uh, în ambițiile sale nucleare. Nu există niciun fel de legătură între acest raport privind extinderea democrației și comportamentul concret al instituțiilor legilor noastre. Nu știu că Uniunea Europeană e ipocrită, pentru că sigur că aplicăm aceleași norme și în Uniunea Europeană. Uh, ignorăm refer- uh, uh, rezultatele referendumilor atunci când ele nu ne convin. Disprețuim guvernele noastre și manifestăm dispreț față de lumea democratică. Încă o dată, referendumul de la Lisabona ar trebui să mai facă față obiectul unui referendum. Mulțumesc, domnul Kamal, acum. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toată lumea este de acord că trebuie să susținem democrația pretutindeni în lume și în interiorul Uniunii Europene. Dar dacă privim înapoi în istorie, când Statele Unite se străduiau să promoveze democrația pretutindeni în lume, toată lumea spunea, dar ce se întâmplă în propria ogradă, ce se întâmplă cu afroamericanii? Britania, Marea Britanie și alte eh, foste state coloniale eh, s-au străduit eh, să extindă democrația. Iată că acum Uniunea Europeană este cea care dorește să promoveze democrația în lume. Și colegul meu uh, a făcut referire la asta, dar noi când vorbim despre democrație trebuie să fim siguri că și uh, la noi în interior există relații democratice. Când uh, Franța și când țările de jos au votat în cadrul referendumului nu pentru tratatul de la Lisabona, trebuia să respectăm această decizie. Eu cred că noi trebuie să avem o democrație sănătoasă și la noi acasă. Mulțumesc. Mulțumesc colegului Kamal. În felul acesta, explicațiile de vot pe marginea uh, privind relațiile externe uh, vor fi încheiate. Ajungem la raportul Brock și colegul Hennen are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată mă trezesc că trebuie să amintesc colegilor că Constituția Europeană, Tratatul de la Lisabona, nu este de fapt în vigoare. Fiecare clauză și fiecare articol din raportul Brok se bazează deja pe acest tratat ca și cum ar avea forță juridică și nu are. Mie mi se pare cam suspect că acest raport a fost amânat până când s-a rezolvat referendumul din Irlanda și că dintr-o dată a apărut această propunere de a avea ambasade europene în întreaga lume care care să răspundă în fața Parlamentului și un corp diplomatic unic. Știm cu toții că politica externă a Uniunii Europene există de facto, chiar dacă nu de, de juri. Avem delegații în toată lumea, avem peste tot ambasadori ai Uniunii Europene. Acum vedem încă o dată că acest raport nu face decât să uh, legalizeze ceea ce este consfințit de practică de mulți ani încoace. Și acum nimeni nu se mai poate plânge pentru că sigur că uh, uzul a consacrat aceste Uh, chestiuni de mulți ani de zile. Iată că este inevitabil să se ajungă la acest rezultat. Mulțumesc colegului Hennen. A fost singura explicație de vot pe marginea raportului Brock și trecem acum la uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și SUA. Există două înscrieri la cuvânt. Primul uh, va fi colegul Balcitis care va interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit această rezoluție pentru că acordă o importanță foarte mare summitului Uniunea Europeană-SUA. La G20 s-au făcut foarte multe promisiuni care vor fi greu de îndeplinit dacă țările acționează singure. În această privință, Uniunea Europeană și SUA ar trebui să joace un rol de prim plan în ce privește punerea în aplicare a angajamentelor G20. De aceea avem nevoie de o coordonare mai bună între măsurile adoptate de Uniunea Europeană și de către Statele Unite. Nu e nevoie de un parteneriat strategic un nou parteneriat strategic și sper ca uh, Comisia Europeană să țină cont de propunerile Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegului Balcitis. Colegul Kamal va încheia declarațiile de vot. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc tuturor pentru răbdare, inclusiv uh, interpreților doresc să le mulțumesc. Noi toți suntem de acord în legătură cu importanța relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și uh, noi ne bucurăm de reuniunea la nivel înalt care urmează să aibă loc și de dialogurile care vor fi purtate, dar trebuie să recunoaștem că uh, lumea întreagă privește spre acest această reuniune la nivel înalt spre rolul pe care atât Europa cât și Statele Unite și-l asumă și dacă privim în același timp la economiile noastre, trebuie să ne gândim că uh, noi trebuie să stimulăm și um, comerțul liber, să ne uh, uităm la politica comercială pe care o avem. Îmi pare foarte rău că măsurile protecționiste în domeniul comercial uh, există și produc mari daune. Să ne gândim că, de fapt, intrăm într-o lume a protecționismului și noi ar trebui să revenim la principiile noastre de uh, comerț liber. Mulțumesc, mulțumesc și colegului Kamal. Și acum doresc tuturor poftă bună și ședința se suspendă până la ora 15. So.